Mesdames, Messieurs, chers collègues. Doamnelor și domnilor, stimați colegi de la Parlamentele Naționale și de la Parlamentul European, am plăcerea ca președinte al Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European și ca fost parlamentar francez să vă urez bun venit la această sesiune dedicată politicii bugetare și eficienței coordonării bugetare pe care o coprezid alături de colegul Peter eh, Duisenberg, președintele Comisiei de Finanțe a Camerei Deputaților din țările de jos. Mulțumesc domnului Pierre Moscovici, comisar pe portofoliul afacerilor economice și financiare, fiscalitate și eh, chestiuni vamale. Îi mulțumesc pentru uh, Uh, că a acceptat să participe la schimbul de păreri din această dimineață. A doua sesiune a conferinței interparlamentare va fi dedicată mecanismelor și procedurilor aplicate în statele membre pentru a asigura coordonarea bugetară și ne vom apleca asupra rolului pe care îl exercită parlamentele. Vom explora căi de îmbunătățire, cum ar fi consiliile bugetare sau crearea unui mecanism de stabilizare bugetară pentru zona euro, așa cum se menționează în raportul celor cinci președinți finalizarea um, Uniunii Monetare și Economice Europene. Acesta este titlul său. Trebuie să ne dăm seama că, la ora actuală, Uniunea Europeană nu are politică economică adevărată, ci doar o însumare a politicilor naționale și că nu există sinergii între politicile monetare și bugetare. Iată de ce este urgentă crearea unui buget propriu zone euro pentru a lupta împotriva șocurilor asimetrice și pentru a, pentru a răsplăti eforturile de reformă împlinite de statele uh, zone euro. Mecanismul european de stabilitate ar putea uh, să fie începutul unui astfel de instrument. Este o reciprocizare asupra îndatoririi și vreau să constat că acest mecanism european de stabilitate financiară, care a fost dotat de fiecare de stat membru uh, din zona euro cu un surplus, un excedent de de angajamente pentru uh, împrumuturi, vreau să vă spun că acest mecanism este unghiul orb al controlului parlamentar. Nu este controlat nici de parlamentele naționale, nici de Parlamentul European. Vreau să vă spun uh, personal că noi dorim să îmbunătățim uh, procedura cu un ministru cu normă întreagă, care să fie însărcinat cu Eurogrupul, care să facă o uh, în care și poate am avea și o conferință articolul 13 care să se, reîntrun, să se reunească mai des și care să reprezinte comisiile de bugete și de finanțe ale statelor membre și, bineînțeles, să reprezinte și Parlamentul European. Acestea sunt doar informații cu titlu personal pe care vi le prezint astăzi. Cred că articolul 13 al pactului fiscal ne oferă posibilitatea de a de a ne lansa pe această cale cu mai multă îndrăzneală decât astăzi. Mă bucur foarte mult Uh, că avem o seamă de invitați care ne vor vorbi pe acest subiect și aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră. Vă spun din capul locului că să încercăm să găsim un echilibru în această dezbatere și uh, timpul de vorbire va fi limitat, dacă se poate, la două minute. Președintele Duisenberg uh, va fi uh, cel care va prezida luările de cuvânt și schimbul de păreri, iar acum, imediat, vreau să-i dau cuvântul domnului comisar Pierre Moscovici pentru o prezentare nu mai lungă de 10 minute, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte, nu o să depășesc 10 minute, cred eu. Domnilor și domnilor parlamentari, vă mulțumesc foarte mult pentru că mă primiți încă o dată alături de dumneavoastră. Am fost aici și ieri, iar astăzi mă bucur să fiu alături de voi la, de dumneavoastră după discuțiile de ieri, astăzi ne concentrăm asupra chestiunilor strict bugetare și economice. Ieri am spus uh, că prioritățile noastre în ceea ce privește uh, semestrul european, investițiile, uh, um, reformele bugetare și aș dori să revin asupra uh, acestor chestiuni. Mesajul meu este foarte simplu. Responsabilitatea bugetară, care este a treia prioritate, este o prioritate la nivel european, dar trebuie în egală măsură să o derulăm uh, fără să aducem atingere creșterii economice, iar parlamentele naționale au un rol cheie pe care trebuie să și-l exercite aici. Este foarte important ca în aceste parlamente, și eu am fost membru al unui parlament național, trebuie să se țină cont de dimensiunea europeană în ceea ce privește exercitarea prerogativelor importante în acest domeniu. Este limpede că co coordonarea eh, trebuie să fie, să aibă un raționament european, dar în mod limpede orientarea și apropierea politică a mijloacelor uh, și a modalităților de punere în aplicare reprezintă mandatul Parlamentului Național, iar de ce este foarte important să ne înțelegem și să dialogăm așa cum o facem astăzi. De ce este importantă coordonarea? Dintr-un motiv foarte simplu. Economiile, sistemele financiare și bugetare ale statelor membre uh, și mai ales ale celor din zona euro sunt uh, strâns legate și criza ne-a arătat acest lucru. Iar uh, sfârșitul crizei nu înseamnă că s-a terminat și cu această realitate. Vom face un schimb de părere în ceea ce privește coordonarea, dar vreau să vă reamintesc câteva puncte importante pentru a lesni această dezbatere. În primul rând, răspunderea bugetară este și trebuie să rămână unul dintre pilonii politicii economice din Europa. Acesta este un principiu fundamental care se impune în continuare într-o lume, lume post-criză. Eu sunt comisar european acum însărcinat cu afaceri economice și financiare, precum și fiscalitatea și Uniunea Vamală și mi-am luat angajamentul în cadrul audierii din Parlamentul European să respect regulile acestei eh, răspunderi bugetare și cred că acest principiu al durabilității bugetare este un principiu nu numai formal, ci un principiu cât se poate de real, mai ales în ceea ce privește justiția intergenerațională. Trebuie să nu uităm că contextul european suferă de îmbătrânirea uh, populații și uh, cheltuielile sunt în creștere din acest motiv, iar miza este aceea de a găsi un punct de echilibru între termenul mediu și termenul scurt, între nevoia absolută de a redresa conturile, conturile și nevoia de a multiplica redresarea economică de care avem nevoie. Este important să se găsească un compromis foarte bun, mai ales în cadrul semestrului european, unde uh, chestiune care a fost dezbătută um, îndelunghieri. Unele state membre s-au angajat să pună în aplicare reforme structurale care ar putea să sprijine creșterea pe termen scump, favorizând uh, stabilitatea bugetară pe termen lung, totuși. Iar uh, aici fac uh, trecerea către coordonare. Răspunderea bugetară implică și o viziune consolidată a zonei euro. În unele țări există deficit de investiții Eh, dar eh, avem timp pentru a le repara. În alte țări există marje foarte slabe, dar care sunt epuizate pe marginea unor priorități prea numeroase și incoerente la nivelul zonei euro. Deci trebuie să ne gândim foarte bine de fiecare dată să vedem cum putem să reparăm aceste dezechilibre în amonte, având o viziune globală și eh, având o înțelegere de ansamblu, de ansamblu a zonei euro pentru a nu ne gândi foarte mult la nivel fragmentar, la nivel individual de țări. Iată, în linii mari, câteva uh, direcții generale care sunt uh, binevenite înainte de a vorbi despre coordonarea bugetară. Știți foarte bine cadrul în care au loc dezbaterile cu privire la coordonarea bugetară, precum și răspunderea bugetară în mod general. De la tratatul de la Lisabona, Statele membre trebuie să-și coordoneze politicile economice. Pactul de stabilitate și de creștere oferă acest cadru de coordonare în contextul în care tratatul uh, bugetar, uh, compactul fiscal, fiscal compact, este interguvernamental, dorește să consolideze unele aspecte ale acestei coordonări. În acest pact uh, pe care îl prezintă tratatul bugetar intră obligații pentru statele membre, iar în acest context Uh, nu pot deloc să neg faptul că trecerea la un nou cadru de guvernanță cu legislația europeană creată de urgență în situația de criză, acest two-pack și six-pack, a schimbat calendarul și, într-o anumită parte, a, uh, a deplasat centrul de gravitate uh, la, pe nivelul bugetar. Acum suntem în zona euro, într-un model de coordonare uh, excentrat uh, al cu politicilor bugetare naționale, ceea ce înseamnă că proiectul de buget prezent, prezentat uh, toamn, uh, toamna trecută se scrie într-un cadru de discuții care au avut loc la Bruxelles cu Comisia și cu celelalte state membre ale zonei euro, conferind derogă prerogative importante ale Uniunii Europene și, bineînțeles, putem să mai discutăm la nivelul stat, unui stat membru, să cerem acestei țări să prezinte un un alt buget, ceea ce înseamnă că se respinge ava, um, proiectul de buget bugetar. Este o măsură care um, are ca scop evoluția în acest domeniu. Parlamentele naționale, bineînțeles, joacă în continuare un rol cheie aici, mai ales uh, în uh, contextul răspunderii bugetare despre care am vorbit. Iar uh, acest rol este triplu, după părerea mea. Parlamentele naționale își aduc contribuția unei, unei durabilități la, nivelul, la un nivel stabilit european, la nivel european. Regul, regulile trebuie, expli, ex, trebuie mm, uh, respectate. Trebuie să se garanteze și eficiența bugetară, iar consensul politic care stă la baza oricărei înțelegeri bugetare nu poate fi obținut decât printr-o dezbatere limpede în ceea ce privește prioritățile, în ceea ce privește arbitrajul pe termen scurt și mediu, și la nivel național această autoritate politică este fără o urmă de îndoială Parlamentul Național și nicio altă instituție. Iar Parlamentele Naționale în cele din urmă sunt garantul credibilității bugetare la nivel național în fața par, partenerilor europeni. Parlamentele Naționale sunt cele care trebuie să se asigure că guvernele își respectă angajamentele de la Bruxelles. Este un control politic foarte puternic și nevoie de corespundere economică care se va pune pe picioare pe viitor. Implicarea parlamentelor în uh, programarea bugetară pe termen uh, mediu este foarte importantă în ceea ce privește coordonarea la nivelul Uniunii Europene, în măsura în care această programare națională con- condiționează programele de stabilitate și convergență care sunt supuse înaintate în cadrul semestrul european. Știți foarte bine că Pactul de Stabilitate și Creștere solicită ca fiecare program să includă informații care să arate dacă bugetul a fost prezentat înaintea, înaintea Parlamentului Național și dacă nu se dovedește acest lucru, atunci dacă a avut ocazia de a se discuta proiectul de buget uh, privind uh, programul anterior sau privind orice altă recomandare făcută de Consiliu. Ceea ce înseamnă că pentru statele membre din zona euro, coordonarea la nivelul Uniunii Europene se aplică acum și în ceea ce privește uh, stabilirea bugetului anual împreună cu prezentarea proiectului de buget. Iar și aici parlamentele naționale au uh, o răspundere mare în ceea ce privește avizul Comisiei cu privire la proiectul de buget și în ceea ce privește procesul de adoptare. Comisia, vreau să vă spun întreagăt acest lucru, nu se știe foarte bine acest lucru, este gata să își dea avizul în fața Parlamentului Național care face această solicitare. Și vreau să spun foarte clar acest lucru. Comisia nu se ascunde la Bruxelles, eh, nu se ascunde de realitățile naționale. Dacă doriți să aveți un schimb de păreri în ceea ce privește evoluția bugetară, folosiți-vă de această posibilitate de dialog, vă rog, fiindcă, din păcate, avem prea puține șanse de a de a merge la parlamentele naționale și de a avea această, dez, această dezbatere aprofundată. Coordonarea bugetară este importantă și uh, vreau să vă spun că pe termen mediu trebuie să depășim totuși acest aspect. Acesta este mesajul președintelui Juncker și nu numai în cadrul raportului celor cinci președinți, precum și în uh, discursul său privind starea Uniunii de anul trecut. Trebuie să spunem foarte clar, Uniunea monetară și economică pentru a funcționa cum trebuie, necesită o capacitate fiscală, financiară, bugetară, deci comune. Și eu sunt convins eh, că aceasta este calea de urmat și sunt angajat în acest sens de mult timp, chiar și când aveam un eh, alt portofoliu. În criza eh, pune în lumina reflectoarelor lipsa unui agent bugetar central și uh, aici vorbeam despre Statele Unite față de experiența altora. E o justificare importantă pentru uh, un buget al zonei euro și a unei trezorerii, trezorerii a zonei euro. Ar fi, deci, chipul bugetar al Uniunii Europene. Un trezorier uh, ar încadra dimensiunea comună bugetară și ar încuraja uh, bunurile comune pe care, pe care bunul comun pe care reprezintă macrostabilitatea economică globală și conchis spunând că în momentul în care există un buget, în care există un trezorier, trebuie să există și o trezorerie, trebuie să existe o reprezentare politică, trebuie ca la un moment dat să există un ministru de finanțe al zonei euro, trebuie să fie membru al comisiei sau să fie membru al Consiliului am o părere aici de mult informată și când eram membru al Consiliului, deci asta ar trebui să fie uh, membru al Comisiei și al Consiliului și parlamentele trebuie uh, ca Parlamentul European și Parlamentele Naționale să se organizeze pentru a asigura controlul democratic uh, deci suntem foarte aproape, suntem pe aceeași lungime de undă, domnule președinte, și mă bucur foarte mult că pot discuta despre acest lucru cu dumneavoastră, uh, doamnelor și domnilor deputați. Iată câteva cuvinte privind cadrul general și vreau să conchid în această observație foarte simplă. Comisia este un actor foarte important în ecuația bugetară, dar nu este un, vorba despre un proces impus de sus în jos. Eu respect întru totul prerogativele Parlamentului Naționale, trebuie folosite acestea și această coordonare nu este un atac adus suveranității Parlamentelor Naționale și statelor membre. Acestea fiind spuse, uh, vă rog să facem ce facem astăzi și mai sistematic și ce se va întâmpla mâine, și anume dialogul um, și uh, împărtășirea deciziilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Da, suveranitatea ca să fie eficientă, trebuie să fie partajată. Acum dau cuvântul domnului Francesco Bocea, președintele la Comisiei de Bugete, a Trezoreviei și Planificării a Camerei Deputaților Italiene, pentru o uh, prezentare de nu mai mult de 5 minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule președinte. Ați uh, prezentat un cadru la care, pe care le avem acum în fața ochilor și dat fiind uh, situația, legislația europeană corespunde recomandărilor europene privind guvernanța economică. Acest, acest lucru este valabil nu numai în ceea ce privește calendarul, ci și în ceea ce privește respectarea orientărilor oferite de instituțiile europene. Aș dori să vă reamintesc tuturor că Italia în timpul crizei economice din 2015, Italia a suferit uh, reforme, a avut reforme bugetare foarte stricte de la înființarea Consiliului Bugetar. Începând cu Consiliul Bugetar, Italia a reformat contabilizarea în 2009, care a intrat în vigoare în 2011 și în 2012 am avut uh, bugete echilibrate uh, care au fost introduse în legislație, uh, această noțiune a bugetelor echilibrate. Apoi avem un mecanism care este sprijinit de toat, de, de întreg Parlamentul italian, care instituie Consiliul Fiscal, două treimi din reprezentanții Consiliului Bugetar l-au adoptat. Acest organism Uh, care își dă părerea cu privire la bugetul italian a fost adoptat de două treimi din Parlamentul italian, mă scuzați. Bineînțeles, aceasta este, acestea sunt uh, aspecte tehnice, sunt experți tehnici, dar ei sunt votați, ceea ce înseamnă că acești experți tehnici sunt cei care trebuie să-și uh, facă susținute vederile, ceea ce este și părerile astea. Este foarte important când vorbim despre consiliile fiscale europene, trebuie să, ve- să vedem care sunt detaliile de funcționare. Parlamentul intervine în toate etapele, de la etapa de planificare până la etapa de stabilire a legislației privind echilibrul bugetar. Iar în ultimii ani au existat și mai multe intervenții care au avut loc pentru a se asigura că se respectă datoria publică și lăsând deoparte controversele cu privire la uh, cei care um, Uh, erau, care sprijineau austeritatea și de, pe ce, de cealaltă parte kenzienii și uh, euroscepticii care spuneau că mon, Uniunea Monetară a eșuat, trebuie să uh, recunoaștem că după o criză îndelungată, criza cea mai gravă cu care ne-am confruntat în ultima vreme, în criză în care multe state membre și-au și-au adaptat regulile și, uh, iată, în, după această criză, redresarea este totuși destul de slabă. Trebuie să remarcăm faptul că monedă, că zona euro a asistat uh, la o redresare a PIB-ului, creșterea PIB, a PIB-ului mai mică decât a PIB-ului în SUA, dar și mai mică decât a PIB-ului din uh, Europa celor 28 de state membre. Deci nu este vorba doar de un ajutor dat de recomandările multianuale. Nu vor fi suficiente. Impactul crizei asupra producției, asupra aspectelor de producție și aspectelor sociale a fost importantă nevoia de a respecta reguli bugetare obligatorii a, a a afectat negativ investițiile, a sacrificat investițiile, iar în unele state membre acest lucru a dus la probleme foarte mari. Comisia a încercat să reacționeze, a promovat planul Juncker, care ar fi trebuit să ducă la uh, investiții suplimentare de până la 3 miliarde uh, de euro, cu 21 de miliarde de garanții. Iar uh, Parlamentul italian uh, a adoptat o rezoluție în ceea ce planul Juncker a adoptat, uh, a ascultat ambele părți și a adoptat o cale care s-ar putea să fie mai complicată, folosind garanții de la BEI pentru a Uh, genera obligațiuni de consens uh, spre a finanța investițiile publice. Unii au spus că acestea sunt mai optimiste decât eurobondurile, dar noi suntem gata să folosim aceste obligațiuni de consens precum și uh, planul Juncker, orice fel de intervenție care merge în acest sens în ceea ce privește uh, uh, ușurarea cantitativă, crearea de capital uh, și uh, alte aspecte care ies din bugetul european, cum ar fi fondul de salvare, uh, mecanismul sistemului european, e bine, tendința la exporturi în unele state membre își revine, este în creștere, iar bugetul de conturi curente este în excedent nu numai în Germania și în Olanda, dar și în, Il- dar și în Italia doresc să spun uh, răspicat acest lucru, fiindcă dacă nu ar sta lucrurile așa, fiindcă dacă, fiindcă poate lucrurile ar fi privite diferit, dacă aș spune că exporturile nu sunt suficiente, faptul că există un excedent, excedent arată că există dezechilibre macroeconomice care nu pot fi trecute cu vederea. Domnule președinte, cred că uh, Trebuie să ne gândim uh, la o redresare economică europeană adevărată, nu numai la nivelul intervențiilor uh, la exporturi, ce s-a întâmplat în Italia cu peste 50 de milioane de euro um, care au mers în acest sens, trebuie să ne concentrăm asupra cererii la nivel intern și sunt sigur că foarte multe din aceste aspecte se vor, vor uh, regăsi în dezbatere în următoarele trei luni. Vom reforma bugetul național, vom propune uh, noi elemente care, sper eu, să meargă în, în direcția coordonării despre care s-a vorbit. Vom uh, elimina clauza de salvgardare care subminează suveranitatea și vom urma orientările financiare care vor veni de la Bruxelles. Mulțumesc! A été, uh... Uh, bugetul zonei euro, formarea unui buget al zonei euro a fost menționat repetate rânduri de diferite persoane și în Parlamentul European încercăm să vedem ce ar putea fi, cum ar putea arăta un astfel de buget al zonei euro. Comisiile Econ și Bugete au desemnat raporturi pe această temă, se lucrează în comun, doamna Pervonș Perez din partea Econ și domnul Remer Boger din partea Comisiei Bugete. Îi dau cuvântul acum doamnei Pervonș Perez. 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea din această zi este una esențială, însă nu putem purta o astfel dezbatere în izolare. În momentul în care am demarat împreună cu colegul meu munca la aceste rapoarte, am înțeles foarte bine că negocierile cu Regatul Unit oricare ar fi rezultatul referendumului aceasta, o să aibă un impact asupra eh, dezbaterilor de aici și apoi provocările suplimentare cu care se confruntă economiile noastre, cum ar fi, de exemplu, primirea refugiaților, mai ales pentru statele din linia frontului, ca să spunem așa, o să aibă de asemenea un impact asupra dezbaterilor pe care le-am inițiat noi aici, pornind de altfel de la experiența acumulată de-a lungul anilor avem un calendar deja predefinit, pentru că știm foarte bine, Comisia Europeană s-a angajat să ne trimită propuneri până la finele anului. Consiliul European, oricare ar fi rezultatul Consiliului din această săptămână, s-a pronunțat explicit pe această temă și, de asemenea, știm că anumite state membre, Franța și Germania, sau Germania și Franța au în vedere formularea unei propuneri în acest sens până la finele anului. Motivele pentru care ne-am angajat acest exercițiu țin de problematica ce trebuie abordată. Ne-am dus la un mod de lucru destul de original, ca să fiu sincer, pentru că pentru prima dată un raport al Parlamentului European se va concentra special pe această chestiune a oportunității a ceea ce numim noi o capacitate bugetară a zonă euro, alții care sunt mai puțin diplomați spun bugetul zonă euro. Pentru a doua oară, în schimb, Comisia Econ și Comisia Bugete lucrează împreună și văd o punte între cele două teme care ne-au adus la oaltă, pentru că data anterioară era vorba de planul Juncker care a permis identificarea anumitor uh, lipsuri în materie de investiții la nivelul Uniunii Europene și care pot fi identificate de asemenea ca lipsuri specifice ale zonei euro, de unde de altfel și ideea că pasul următor ar implica de asemenea cele două comisii. Un al treilea motiv pentru care operăm în acest mod este că tema a fost adesea menționată la Parlamentul European și, într-adevăr, provine chiar de la origine. Aveți uh, privilegiul de a avea pe masă un document de lucru definitivat uh, în duet în seara trecută chiar și care vă prezintă ideile generale ale abordării noastre cu un obiectiv clar. Este într-adevăr o chestiune serioasă, dar vrem să operăm la timp, să venim cu el în plenară în octombrie pentru ca activitatea Parlamentului European să coincidă calendaristic cu activitățile similare a altor instituții. N-am să prezint acum antevorbitorii care s-au referit la această chestiune, dar înainte să mi se taie microfonul, m-aș referi la motivele acestei dezbateri, motivele din spatele acestei dezbateri. Domnul comisar s-a referit la responsabilitate și solidaritate. În zona euro acest lucru se traduce în necesitatea acestui buget cu o triplă problematică, trei cuvinte, cum răspundem la șocurile simetrice și asimetrice, cum răspundem la deficitele potențiale în materie de investiții și cum ne asigurăm că avem o convergență reală a economiilor pentru a crea un model durabil de funcționare a acestei zone. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru răbdare. A, vedeți, nu v-am tăiat microfonul, spune președintele, domnul Bogheah. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, acest document de lucru pe care l-am elaborat împreună este începutul unei activități complexe pe care ne-am propus-o într-o cooperare între Comisia Econ și Comisia pentru Bugete. Și dacă vă uitați puțin, vă veți da seama că avem un fond istoric, propunerea celor patru și apoi a celor cinci președinți în cele din urmă cu câteva prezentări din domeniul științific pe care le vom aprofunda într-un alt document de lucru și, în primul rând, adresăm întrebări, pentru că totul uh, se vrea a fi un proces structurat. Iar dumneavoastră, colegii din Parlamentele Naționale, sunteți invitați să ne dați comentariile dumneavoastră, pentru că avem, iată, aici un subiect care este o provocare pentru noi și pe care vrem să și trebuie să-l abordăm și să-l rezolvăm împreună. La uh, nivelul capacităților fiscale sunt unii care sunt pentru, sunt alții care reacționează chiar negativ la început cu respingere și apoi sunt alții care la capăt de drum cumva își pot imagina așa ceva. De fapt, noi vrem să spunem împreună că obiectivul nostru trebuie să fie acela de a stabiliza Uniunea Economică și Monetară dincolo de ceea ce s-a obținut până acum. Iar uh, în ultimii ani s-au făcut multe lucruri. Și totuși, să nu ne păcălim singuri, eu știu că depășirea crizei actuale ci de fapt nu e doar o singură criză. Nu simplifică absolut deloc dezbaterea, dar, dincolo de abordarea împreună a provocărilor de acum, totodată avem și răspunderea de a crea perspective care să paveze calea durabilă către viitor. Și nu am nicio iluzie. Fără o depășire comunitară și solidară a crizei refugiaților și fără reglementări de bun simț în ceea ce vește garantarea depozitelor, fără o dovadă că principiile și regulile și măsurile decise până acum nu sunt implementate cum trebuie, capacitatea fiscală va deveni un exercițiu al naibii de greu. Pentru că toate merg mână în mână. Și cred că trebuie să spunem foarte clar că această consolidare a Uniunii Economice și Monetară nu exclude amendarea tratatului, iar dezbaterile despre potențialele capacități bugetare sunt și ele încadrate aici. Pentru mine sunt câteva principii esențiale. Așa cum o și spune tratatul, Obiectivul este o piață internă care să ne facă mai competitivi și care, în lumina cooperării economice și sociale, să ofere modelul uh, economiei de piață europene pe care să-l consolideze comparativ cu alte continente în relația de concurență, iar moneda este euro și restul sunt excepția. Acest lucru înseamnă că sunt țări care, pe termen lung, au decis să nu participe la euro, iar ele nu au voie să încetinească ritmul sau să stabilească ritmul zonei euro. Pentru noi este o linie roșie. Eu am negociat de două ori numele Parlamentului cadrul financiar multianual. Și unitatea bugetară este esențială. Trebuie să fim foarte atenți pentru că acum e o situație de urgență și instaurăm mai multe fonduri, Parlamentul participând și el. Dar unitatea bugetară este o condiție sine qua non. La fel și solicitarea de mijloace proprii. Și de aceea sunt, uh, între, sunt chestiuni de discutat, de exemplu, cum să arate o asemenea capacitate, despre ce dimensiuni vorbim de fapt și cu ce structuri de decizie avem de-a face sau cum, asig- cum garantăm totul cum avem uh, control și asumarea răspunderii, o mai bună parlamentarizare, spun o puternică parlamentarizare, fiindcă la începutul creării EFSM nu oferă soluții pe termen lung. Șefii de stat și de guvern au decis într-o noapte să ia garanții de 60 de miliarde de euro pentru a arăta că Uniunea Europeană e capabilă să acționeze, a, a fost o situație de urgență, dar iată că a fost cu un preț. Alain Lamassur, la vremea respectivă, era președintele bugetul, Comisiei de Bugete și apoi a trebuit să reparăm noi totul în exercițiul bugetar. Dar dincolo de capacitatea resurselor proprii, să dai 60 de miliarde de euro, dincolo de CFM, bineînțeles că implică o consultare obligatorie a Parlamentului European, ceea ce nu s-a întâmplat la vremea respectivă și de aceea parlamentarizarea este importantă în dezbatere. Și o ultimă idee. Fondurile de coeziune au fost create la un moment dat pentru a apropia țările mai slabe de moneda euro. Deci să facem o capacitate în, înăuntru sau în afara CFM cu mijloace proprii speciale și cu ce condiții până la urmă? Care sunt condițiile pentru a crea o majoritate ca să înființăm o asemenea capacitate? Și ce trebuie să facem a priori la nivelul stabilizării și credibilității în zona euro pentru ca totul să aibă o perspectivă și o șansă, o, și o sort de izbândă, mă scuzați. Mulțumim foarte mult, Reimer Berger. Și acum uh, dau cuvântul domnului Peter Gusenberg. Thank you, Mr. Artui. Thank you. Thanks to all the... Mulțumesc, domnule Artui. Mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru ideile interesante de început. Sunt mai multe solicitări de cuvânt din sală, dar uh, mai întâi uh, aș da cuvântul număr de patru vorbitori și apoi înapoi panelului. Vă întreb dacă Um, aveți întrebări către panel, să spuneți explicit cui vreți să adresați uh, întrebarea. Prima solicitare de, de cuvânt este din partea domnului Dias din Portugalia. Good morning, bom dia, senhor president. Bună dimineața. În primul rând, uh, vă mulțumesc pentru intervențiile din au fost intervenții foarte interesante. Dar vreau să ridic două lucruri. În primul rând, noi avem o uniune întemeiată pe obiectivele păcii și dezvoltării comune. Obiectivul uh, principal nu este stabilitatea bugetară. Noi am, noi am creat multe instrumente pentru a crea și pentru a, con, pentru a controla nuanțat uh, conturile naționale dar nu avem suficiente instrumente pentru a crea și gestiona dezvoltarea economică în statele membre, mai ales în cadrul zonei euro. Știm că crearea unei capacități bugetare a zonei euro reprezintă un instrument crucial pentru a putea avea politici de convergență adevărate și pentru a putea atenua șocurile asimetrice uh, în cadrul unei zone monetare care nu este perfectă. Mă interesează foarte mult documentul care a fost prezentat deci, în acest context. În al doilea rând, a doua chestiune se referă la faptul că noi, uh, noi uh, Mm, avem, uh, noi trebuie să avem mai multe instrumente pentru a crea siguranță la nivelul investitorilor, finanțatorilor privați și un echilibru uh, cu uh, datoria publică în ceea ce privește Uniunea Bancară și Uniunea Capitalelor. Iar această, această amânare face presiune asupra bugetelor naționale, fiindcă cele care garantează cele mai multe uh, investiții publice prin cofinanțarea fondurilor fundamentale sunt, sunt ele și, uh, în egală măsură, stimulează investițiile private. Iată de ce doresc să fac uh, apel ca politica bugetară a Uniunii Europene să uh, aibă în vedere și faptul că există nivele, niveluri diferite de dezvoltare economică care duc la niveluri diferite de investiții publice, care însă trebuie să fie considerate necesare pentru a avea o convergență adevărată. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Diaz. The next, uh... Mulțumim, la Diaz. Următorul vorbitor este domnul von Appledorn din uh, partea Senatului olandez. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. Aș dori să mă refer la o chestiune menționată în această dimineață și de colegul meu din Senatul Olandez, domnul Bucker, care și-a declarat îngrijorarea în legătură cu posibila lipsă de legitimitate a procesului decizional din cadrul pactului fiscal. Și uh, domnul deputat din Italia a subliniat această chestiune, o lipsă, e vorba de o lipsă fundamentală a pactului fiscal care creează un deficit democratic. Uh, Uh, chiar nucleul guvernanței europene. Mă tem că situația se va înrăutăți dacă planul merge mai departe în forma actuală. Consiliile Naționale Competitivității sunt menționate în pactul fiscal uh, ca în calitate de consilii fiscale independente. După cum spunea domnul Dijsselbloem în cursul dimineții, noi avem un astfel de Consiliu Fiscal Independent și vreau să spun că este important să învățăm din experiența acumulată de noi cu acest Consiliu. Rolul său în Olanda a făcut obiectul unor critici din partea întregului spectru politic olandez. Sunt voci care consideră că acest Consiliu joacă un rol supradimensionat operând, așa cum dictează modele macroeconomice supradimensionate cu modele pe foarte mulți ani, lucru lipsit de sens în opinia unora. Aceste consilii fiscale independente create la nivelul întregii Europe, în combinație cu acea, așa zisă, guvernanță economică formalizată, mă tem că lipsa de legitimitate democratică se va amplifica. Și atunci am o întrebare pentru prezidiu, mai ales pentru domnul Moscovici. Cum vedeți această problemă și cum vedeți riscul de amplificare a deficitului democratic? Mulțumim. Următorul vorbitor este domnul Alan Nisley din Finlanda. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc pentru această dezbatere atât de interesantă. După criza financiară, cu toți am confruntat cu trei provocări principale, redresarea economică pentru a reasigura creșterea, echilibrarea finanțelor publice și, în al treilea rând, împiedicarea unei noi crize. E clar că e nevoie de coordonare, e nevoie de cooperare în Uniunea Europeană și în zona euro aș dori să subliniez o serie de principii importante. În primul rând, deschiderea. Trebuie să fim mai deschiși atunci când abordăm aceste probleme în Europa. Trebuie să fim mai eficienți atunci când punem în aplicare deciziile și principiile de bună guvernanță. Și mă îngrijorează în mod deosebit atunci când discutăm aceste planuri, este faptul că pe lângă solidaritate este nevoie și de asumarea propriei răspunderi, mai ales când e vorba de piețele financiare, dar și în materie de politici economice generale. Răspunderea noastră vine pe primul plan, altfel va fi perceput un risc moral. Și am văzut exemple de acest gen pe piețele financiare. Mă îngrijorează acest risc moral, pentru că poate amenința stabilitatea Uniunii Europene dacă eludăm propria răspundere. Trebuie să, să întreb pe domnul uh, uh, Moscovici cum vedeți funcția riscului moral în acest uh, caz. Mulțumim. Următorul vorbitor, domnul Mureșan, din partea Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș avea câteva observații privind capacitatea fiscală a zonei euro, porind de la ce au spus coraportorii doamna Pevoș Perez, care ne-a trimis acest document de lucru. Noi, la Parlamentul European, suntem la începutul acestui proces și de aceea schimbul de opinie de astăzi este binevenit și opiniile colegilor din Parlamentele Naționale joacă un rol esențial pentru noi. Pornind de la conceptul de investiții menționat de domnul comisar Moscovici, Investițiile sunt esențiale atunci când e vorba de a asigura creșterea economică și a crea locuri de muncă, însă eu spune că marja de manevră pentru investițiile publice este limitată, cheltuielile publice sunt uh, supradimensionate în Europa, nu sunt prea mici, deficitele sunt prea mari în multe state membre și marja de manevră e limitată și datoria publică, la rândul ei, după cum știm foarte bine, este foarte ridicată, nu este la un nivel redus. De aceea aș spune că obiectivul capacității fiscale al zonei euro este să genereze investiții private mai curând decât să sporească volumul investițiilor publice. Pentru elemente ca reformele structurale, îmbunătățirea competitivității economiei, transformarea într-una mai atrăgătoare pentru investitorii privați, toate aceste elemente sunt esențiale. După cum spunea și doamna Pervenche Beres, Convergență în zona euro? Absolut, da, convergență spre nivelul economiilor celor mai competitive. E clar, prin urmare, că îmbunătățirea competitivității trebuie să fie un element esențial. Aș dori, prin urmare, să adres o invitație tuturor de a porni o analiză a instrumentelor pe care am avut până acum, ce rezultate am obținut după la banilor europeni, ce rezultate s-au obținut după utilizarea instrumentelor financiare, inclusiv celui mai recent și a Fondului European pentru Investiții Strategice. Și o ultimă chestiune privind relația dintre membrii zonei euro și celelalte state membre care nu sunt zona euro. Sigur, trebuie să îmbunătățim guvernanța zonei euro și de aceea se discută capacitatea fiscală și, apropo, condiționalității asociate cu această capacitate fiscală sunt un element esențial în opinia mea, revenind la relația dintre uh, statele euro și statele non-euro, trebuie întărită zona euro, însă în, în ceea ce avem două categorii, țări care nu vor să intre în zona euro, care trebuie să li se dea asigurări, așa cum s-a dat asigurări domnului Cameron că nu va fi afectat de acest uh, politici și sunt țări care doresc să intre în zona euro pe termen mediu, în următorii 3, 4, 5 ani, pentru aceste țări consider că e nevoie de a li se da dreptul, dacă doresc să participe, să se implice financiar și să aibă o dreptul de a vorbi, de a-și exprima opinia și de a influența politicile decizionale. Mulțumesc. Mulțumim. Trecem acum la răspunsurile la întrebări. Uh, au fost câteva întrebări eh, adresate domnului Moscovici și după, a, după aceea raportorii doamna Dares și domnul Bergen. Mai întâi domnul Moscovici. Am să pornesc de la analiza nevoilor și a limitelor cu care ne confruntăm atunci când conturăm politicile economice, mai ales când e vorba de politici bugetare acest aspect a fost subliniat de câțiva dintre vorbitori. În contextul actual, politica bugetară, care multă vreme a fost o politică de consolidare, a devenit neutră, apoi după recesiune și acum avem o contribuție ușor pozitivă. Efortul de consolidare bugetară nu s-a încheiat, s-au făcut multe, majoritatea statelor din zona euro, chiar și din, de, de statele care nu sunt în zona euro și acum trebuie să ne confruntăm cu o serie de crize interconectate, criza refugiaților, criza legată de amenințarea teroristă, posibilitatea unui Brexit. Sper că la Consiliul European se va îndepărta această posibilitate. Riscul reprezentat de criza grecească, criza economică și financiară în termen general și criza socială asociată cu cea din urmă, Însă, în ultimă instanță, putem spune că Europa a intrat într-o fază de redresare solidă. Avem apoi instrumente. Instrumentele nu sunt doar bugetare. Mă gândesc la planul Juncker. Planul Juncker este practic o tentativă și uh, discutăm chiar ieri acest lucru, uh, începe să-și arate roadele în materie de redresarea deficitelor. Însă trebuie să știm în același timp că Uh, trebuie pregătite politici publice cu costuri mari. Mă gândesc mai ales la refugiați. Uh, ministrul de Finanțe din Germania, Wolfgang Schäuble, a făcut uh, o, o propunere în acest sens, menită a asigura finanțarea politicilor de integrare și de primire a refugiaților. Nu știu dacă o taxă, așa cum a propus dânsul, ar putea fi o soluție, însă de altfel, noi am răspuns la această problemă alocând fonduri pe politici specifice. Însă asta nu într-un cadru care se include pe toată lumea. Oricum consider că trebuie pusă întrebarea reală. Ne confruntăm cu o provocare, o provocare de durată, o provocare costisitoare, care va permite crearea de instrumente menite a asigura solidaritate, inclusiv solidaritatea cu Germania care, sigur, este principala putere economică aici, însă care nu poate face față de una singură acestor șocuri și, de altfel, acesta ne duce la o serie întreagă de răspunsuri. Avem limitele politice bugetare, avem nevoile financiare pe de altă parte. A treia chestiune vizează capacitatea financiară sau bugetul zonei euro. Am citit cu interes proiectul nostru de text și mai târziu raportul. Uh, sunt o serie de, de, de chestiuni care trebuie să ne confruntăm împreună. Prima întrebare, de ce? Care este motivația? Există câteva funcțiuni. Trebuie să ne achităm de toate aceste obligații împreună, altele cer uh, competențe specifice. Este funcția de alocare, de stabilizare, funcția de redistribuire. Când a fost ministru de finanțe în Franța, și, și văd că și domnul ministru Padoan participă la această dezbatere. Noi vorbeam de asigurare pentru șomaj, o asigurare minimă. Însă, eventual n-ar fi prima funcție și nevoie de investiții. Cred că asta este prima întrebare la care trebuie să răspundem. A doua întrebare este cea vizând dimensiunea bugetului și a treia vizează resursele bugetului. de altfel și când e vorba de bugetul european, trebuie să răspundem la întrebarea privind resursele proprii. Există un grup prezidat de Mario Monti care se ocupă de această chestiune și, după câte se vede, această chestiune trebuie să fie abordată și în contextul reflexiei pe bugetul european și în contextul a ceea ce ar putea fi bugetul zonei euro. <clears throat> În acest sens, am să răspund la întrebarea uh, ultimului vorbitor care vorbea despre relația dintre uh, țările euro și țările care nu sunt în zona euro. Uh, vreau, vreau să rămân prudent pentru că nu vreau să intru peste dezbatere din Consiliul European, însă, iată, sunt deja patru ani de când, în calitate de ministru de finanțe și apoi comisar, participă la activitățile Eurogrupului și la ECOFIN. Este esențial să operăm într-o strânsă corelație zonele, statele din zona euro și cele care sunt în afara zonei euro. În materie de uniune bancară am lucrat împreună, împreună am definit această uniune bancară, care sigur vizează statele din zona euro, dar care ar putea viza și statele care au rămas deocamdată în afara zonei euro. Există mecanisme de cooperare care trebuie să fie respectate. Întrebarea care se pune dacă am putea să mergem mai departe în acest efort comun de cooperare. Și aceste teme sunt discutate la Consiliul European de altfel, însă oricum trebuie să respectăm această dualitate fără însă a pune în cauză celelalte principii. Dar este important ca statele din afara zonei euro să nu împiedice întărirea coeziunii zonei euro. Și o ultimă chestiune privind uh, deficitul democratic, de democrația, responsabilitatea, moralitatea, asta ca să revin la ce spuneam în alocuțiile mai introductive. Odată ce există un buget a zonei euro, există o trezorerie a zonei euro, odată ce există politici în acest sens, atunci trebuie să existe un control democratic exercitat în mod legitim și eficient. Și asta merge pentru ambele componente, și pentru executiv, și reiterez propunerea mea pentru un ministru de finanțe al zonei euro, mi se pare esențial, inevitabil dacă vrem să avem un buget, și apoi controlul parlamentar. Și aceasta este chestiunea care ne, ne, ne vizează pe toți cei prezenți în sală. Odată e tema Parlamentului European și s-a spus Parlamentul Zonei Euro e Parlamentul European. Dar în, undeva în sânul Parlamentului European, în statele din zona euro, trebuie să organizeze în mod specific, că s-a făcut asta oarecum, Eurogrupul, e, e practic așa ceva. Dar e vorba aici și de cooperarea cu parlamentele naționale și iată, acest forum care ne aflăm astăzi, într-o zi, uh, Uh, prevăzute propriile capacități de organizare, ar putea să devină mai mult, mai mult decât este în prezent, odată ce avem un buget al zonei euro. Mulțumim. Uh, cine dorește să intervină acum? Doamna Beres domnul Berger? Vi s-au pus câteva întrebări. Trei minute, v-aș ruga, dacă se poate. Foarte repede, domnule președinte față de ceea ce a spus domnul comisar Moscovici față despre criza refugiaților. Articolul 80 din tratat vorbește în caz de un flux masiv de refugiați de o distribuire echitabilă a poverii, inclusiv din punct de vedere financiar, dar nu avem competențe de implementare și de aceea nu avem uh, nimic din punct de vedere bugetar, dar vă dau un exemplu. Avem Institutul pentru Studii Europene Economice de la Mannheim, din Germania, și a spus că trebuie să plecăm de la premisa că depășirea financiară a crizei refugiaților înseamnă cam 30 de miliarde anual. 0,21% din uh, venitul național brut uh, din statele membre. Și dacă vrem să depășim totul în plan european, trebuie să revizuim uh, cadrul financiar multianual sau să abordăm cele două blocuri mari care reprezintă un tabu în multe state membre. Dar, fără o performanță solidară, fără uh, a ține cont de realitatea aceasta, până la urmă nu vom izbuti. Solidaritatea nu este un drum cu un singur sens. Domnul Dia spunea că lipsesc instrumentele. Cred că ar trebui, în primul rând, să ne dăm seama cum putem utiliza mai bine instrumentele care există deja, să orientăm fondurile structurale mai bine uh, în funcție de condițiile recomandate pe țară uh, uh, și este important ce s-a spus, că avem instrumente și trebuie să le analizăm în termen de eficacitate, în termen de cât de complicate sunt și așa mai departe. Un exemplu clasic este inițiativa pentru ocuparea tineretului cu cele 6 miliarde, 3 miliarde bani noi, 3 miliarde din uh, ESF. Din păcate, fondurile nu sunt accesate cam cum ne-am imaginat noi. Și atunci întrebarea este de ce? Se întâmplă oare din uh, alte motive? Trebuie să dezvoltăm și alte instrumente pentru ca asemenea programe să ajungă la destinatari? Deci uh, trebuie să purtăm aceste dezbateri fără nicio prejudecată și înainte de a discuta despre bani noi, bani proaspeți, să știți că, înainte de toate, vine better legislation, deci o mai bună legiferare. Și acum o întrebare despre uh, situația fiscală. Sul uh, Fiscal Council. Uh, Consiliul Fiscal. Concetto. Mulțumesc foarte mult. Vreau să repet uh, un lucru pe care l-am spus chiar în introducerea mea. Autoritatea bugetară italiană sau Consiliul bugetar este un organism ales prin două treime ale Parlamentului, dar este un organism autonom, independent. Și evaluările sale sunt acceptate în unanimitate. Decizia Comisiei de pe 21 octombrie 2015 creează un, o comisie independentă pentru finanțe publice la nivel european, care să coordoneze autoritățile sau consiliile fiscale Um, naționale. Acest Consiliu European are puterea de a face numiri, dar asta poate submina independența. Deci trebuie să ne gândim cum să facem în așa fel încât o comisie atât de importantă să rămână totuși independentă. Sunt câteva aspecte importante aici și uh, ne referim la activitatea parlamentarilor, unde ei sunt aleși și nu numiți. Domnul Moscovici vorbea despre bugetul zonei euro. Unde e un buget, e și o trezorerie. Deci foarte clar trebuie să existe voință politică pentru a avea scheme comune de garantare a depozitelor, cu impozitare comună. Poate însă să fie un cerc vicios pe care trebuie însă să-l transformăm într-un cerc uh, virtuos și asta ține de comisie. Dau cuvântul doamnei Beres pentru câteva adăugiri. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, absolut telegrafic. Uh, mă bucur de faptul că după această primă rundă de întrebări și răspunsuri, chestiunea refugiaților a redevenit chestiunea numărul unu, pentru că este într-adevăr absolut prioritară. Ieri am făcut o propunere de a întinde mâna domnului Volcan Schäuble, care ne spune trebuie să finanțăm primirea refugiaților. Într-adevăr, aici avem un element esențial asupra căruia europenii și mai ales membrii zonei euro trebuie să răspundă, pentru că este vorba de un apel legitim la solidaritate care trebuie să fie ascultat pentru a răspunde la problemele specifice a Germaniei, primirea refugiaților, dar în context mai larg, pentru că este vorba de existența solidarității la scară europeană și în această direcție trebuie să ne concertăm eforturile. Prietenul nostru portughez spunea că situația nu este aceeași într-un stat membru sau altul, categoric, tocmai de aceea avem această articulație între o poziție fiscală la nivel european și o declinare în funcție de stat membru care să țină cont de aceste diferențe specifice. Și ca să închei două cuvinte, în primul rând chestiunea legitimității democratice. Este în ultima instanță miza fundamentală a acestei conferințe, dar în același context e vorba de o, o schimbare. Dacă trecem la un buget al zonei euro, Sigur, vom opera într-o anumită manieră trecând peste bariere. O să trecem de la coordonare la gestionarea unui buget. Și în acest sens, condițiile de asociere a Parlamentului Național și de intervenție a Parlamentului European o să se schimbe la rândul lor. Apoi, ideea că cheltuielile publice nu trebuie să crească. Bine, dar până atunci nu o să fie nicio redresare pe termen lung, și nici pe termen scurt, și planul Juncker ne arată tocmai acest lucru, nu se poate face acest lucru fără intervenție publică. Și aud pe aici și pe acolo ideea că dacă ar exista o uniune a capitalelor perfect eficace și fluidă în Europa, atunci s-ar optimiza alocarea capitalului care permite redresa, reluarea creșterii economice. Dar fără investiții publice, fără garanții publice, acest lucru nu o să se întâmple, de unde și importanța încă o dată a activității pe care o demarăm aici și care sper că va duce la propuneri eficiente, concrete, ce vor permite îmbunătățirea pentru cetățenii noștri capacității zonei euro de a aduce beneficiile pe care le așteaptă toată lumea. Mulțumim. Următoarea solicitare de cuvânt vine din partea domnului Mue de la Asamblea Națională din Franța. Monsieur le Président, ce débat sur la coordination des politiques économiques. Vă mulțumesc. Coordonarea politicilor economice și bugetare este esențială dacă dorim ca Uniunea Monetară într-adevăr să Uh, poarte roadele așteptate. Coordonarea nu presupune că toată lumea să facă același lucru, presupune evitarea situației în care politicile naționale, al perfect relevante la nivel național, să nu fie uh, adaptate în mod eronat la scara Uniunii. E ceva banal, dar ajunge să vedem ce s-a întâmplat uh, în timpul recesiunii. În toate țările europene am operat reducerea deficitelor publice, relevantă și pertinentă la scara fiecărui stat, dar care, atunci când toate politicile au fost puse la oaltă, a dus la un efect mult prea restrictiv și, în ultimă instanță, s-a îndreptat în sens contrar dezitratului inițial, și anume reducerea cheltuielilor publice. E nevoie de o coordonare discreționară, pentru că coordonare pe baza regulilor, iată, nu a rezolvat problema. De aceea e nevoie de o dezbatere politică pentru ca acest policy mix să fie explicat și discutat cu fiecare stat membru în parte. Ideea evocată de domnul Moscovici de a prezenta acest policy mix în fiecare parlament este importantă, uh, inclusiv în acest for poate fi dezbătut acest policy mix, care e o formă de control democratic și apoi Fondul European de Investiții Strategice joacă un rol esențial, nu doar pentru a elimina șocurile asimetrice, ci pentru a accelera investițiile într-o perioadă de recesiune, ca cea prin care tocmai am trecut. Asta pentru a contracara efecte recesioniste și a avea efecte pozitive pe termen lung, pentru că vedem foarte bine cât de mult ne-a costat uh, recesiunea în materie de investiții. Cred că trebuie într-adevăr să mergem înainte la nivelul zonei euro. Vă rog să încheiați, spune domnul președinte. Mulțumim. Mulțumim. Urmează domnul Balauras din uh, Parlamentul Greciei. Perhaps my pronunciation was not correct. Nu știu, așa v-am pronunțat eu numele, nu fi fost corect. Domnul Balauras, îmi pare rău, nu este aici, nu este aici, ne cerem scuze. Nicio problemă, domnul Harbers? Din trei de camer din Olanda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aici este vorba despre um, rezolvarea unor probleme care s-au soldat cu dificultăți. La nivel național, și la nivel european. Și trebuie să vorbim despre sursa problemelor și să ținem cont de sfaturile pe care le-am primit. Mi se pare că e bine că acum la Comisie există un Consiliu Bugetar, dar să vedem uh, ce întrebări apar. Uh, mă adresez acum domnului Moscovici. Acest uh, Consiliu Fiscal, este el oare perfect independent? un organism perfect independent față de comisie, iar în ceea ce privește regulile bugetare, așa cum sunt ele um, stabilite în pactul de creștere și stabilitate, în tupac și în six-pack, vreau să vă atrag atenția că s-a tot vorbit despre deficitul structural ca și criteriu, dar este vorba și de stabilitatea din pactul de creștere. Această complexitate și aici exprim opinia Parlamentului neerlandez, face ca Uh, să existe foarte multe exceptări și foarte multe interpretări naționale. Și discutând despre costurile crizei refugiaților, repede se spune că asta trebuie să fie o excepție. Dar asta nu înseamnă că costurile nu pot să fie plătite, pur și simplu. Credibilitatea coordonării bugetare și creșterea, pactul de creștere și stabilitate depinde foarte mult de maniera implementării. Acum există cumva reflexul automatic, uh, automat de a adopta totuși bugetul sau, la nevoie, să uh, votăm pur și simplu pentru buget, chiar dacă nu suntem convinși. Mulțumim. Urmează acum uh, reprezentantul Comisiei pentru Bugete și Finanțe din Bulgaria. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Susțin cu tărie ideea de a armoniza politicile fiscale și bugetele statelor membre. Ieri am uh, discutat despre posibilitatea de a armoniza sistemele de impozitare, iar domnul Moscovici a spus că o primă tentativă ar fi aceea de a armoniza taxarea indirectă. Întrebarea mea este, poate că este mai bine decât uh, să armonizăm direct impozitarea directă, dar e o mișcare potrivită sau nu? S-a făcut o comparație simplificată cu SUA, însă, până la urmă, totul are legătură cu armonizarea impozitării directe, pentru că impozitările indirecte diferă foarte mult de la un stat la altul. Deci, de ce vom lua o direcție diferită? Am dubii dacă e cea potrivită. Apoi ce se întâmplă cu excedentul fiscal? Dragi colegi, despre ce excedent este vorba? În ultimii ani, doar Germania a înregistrat asta în 2015 și a fost micuț, insuficient pentru a rezolva problemele imigranților. Тогава откъде ще дойдат тези Deci, cum vom obține fonduri pentru acest buget. Dacă există excedent, atunci acesta este absolut accidental. S-a întâmplat toată la 40 de ani și atunci într-un singur stat, Germania. Și cum uh, vă așteptați ca membrii Parlamentului German să voteze, să își folosească excedentul lor pentru a garanta, până la urmă, bugetul Regatului Unit sau al oricui, altcuiva teoria pentru excedent trebuie să fie actualizată. Și iarăși, când vorbim despre refugiați, trebuie să ne asumăm o răspundere. E vorba de acele țări care au fost direct implicate în Asia și în Orientul Mijlociu și în Africa, Trebuie să fim uh, solidari, nu doar uh, când ne convine. Domnul Brackman de la Bundestag din Germania. Mulțumesc foarte mult, uh, stimate colegi, stimați colegi. Eu, unul, nu cred că putem să avem decizii bugetare bazate pe coincidențe. N-ar avea legitimitate democratică. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt cu un mare semn de întrebare. Totul este o muncă în vederea unor rezultate concrete de care avem uh, nevoie la nivel bugetar. Astăzi s-a vorbit foarte mult despre legitimitate democratică, însă aici e vorba de o vreme în care în multe state din uh, Europa apar uh, intenții naționale, mai puțin intenții europene, iar Răspunderea noastră este dincolo de politica economică și bugetară să transmitem un mesaj foarte clar că ne orientăm în funcție de nevoile cetățenilor, iar cetățenii vor să vadă rezultate din partea noastră, nu vor să vadă niște procese. Și de aceea este atât de important ca noi să ținem cont de tratatele pe care le-am semnat. De mai multe ori s-a făcut trimitere la pactul de creștere și de stabilitate. E important că au fost controlate. E important să vedem cine le-a respectat, cine nu și cu câtă legitimitate democratică sau nu. Dar, până la urmă, pe oameni nici măcar nu interesează asta. Pe oameni interesează învățămintele trase de pe urma crizei. Să arătăm că am învățat ceva și că acest lucru a fost transpus în tratate. De aceea este foarte important felul în care ne comportăm dacă vrem să mergem mai departe. Aud aici uh, dorințe despre o mai bună coordonare, despre un minister de finanțe european, despre uh, o coordonare bugetară, însă cu cât uh, avem uh, mai uh, mult respect față de tratate, cu cât totul este mai strict, cu atât disponibilitatea de a face așa ceva va fi mai mare, veți vedea. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Pires din Portugalia are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor! Această dezbatere este foarte importantă, mai ales pentru că e important să discutăm împreună rolul parlamentelor naționale, și coordonarea acestora cu instituțiile europene. Asta mai ales în politicile bugetare și fiscale. Deci, e o dezbatere politică, nu ține doar de economie pură. Instrumentele care au fost uh, impuse au avut mai degrabă implicații politice și într-o vreme de austeritate uh, asta s-a întâmplat în de autoritate și lucrurile nu pot să se schimbe foarte tare. Politicile comune ne afectează în mod diferențiat. Pactul fiscal are un impact diferit în Portugalia față de Franța, Germania, Italia și întotdeauna impactul va fi unul diferențiat nu este doar un impact economic și financiar, este și unul politic și asta doresc să subliniez astăzi aici. Cetățenii noștri din Europa sunt dezamăgiți, se simt descumpăniți, simt că nu pot să schimbe măsurile care afectează, suferă din cauza austerității și acesta este rezultatul deficitului democratic care există. Asta se întâmplă dacă impui restricții peste restricții statelor membre. Statele membre vor să facă numeroase lucruri în numele cetățenilor, însă când o fac, uh, sunt făcute să se simtă vinovate și aici apare automat deficitul democratic. Asta se întâmplă când piețele financiare continuă să fie prioritatea și nu bunăstarea cetățenilor din Uniune. Despre asta trebuie să vorbim, democrație și solidaritate când avem aceste probleme economice să ne asigurăm că există instrumente și mecanisme care pur și simplu nu pot să impună statelor membre o abordare. Mă îngrijorează faptul că asta nu este coordonare în adevăratul sens al cuvântului. Coordonarea trebuie să aibă în vedere măsuri de sprijin, de exemplu pentru refugiați. Principiul ar trebui să fie cel al solidarității, indiferent despre ce este vorba. Mulțumesc. Domnul Lowy din Finlanda, mai avem doi vorbitori și apoi o observație de încheiere. Cei ultimii doi vorbitori sunt din Letonia și din Franța. Mai întâi, uh, uh, și acum domnul Lowy din Finlanda. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte clar că zona euro impune coordonare economică Până acum am ascultat uh, dezbaterile de astăzi și mă gândesc la mai multe realități diferite. Päättäjät niin täällä EU-tasolla kuin kansallisella tasolla. Și noi, uh, practic, uh, avem și cealaltă realitate. Cetățenii din diferitele state membre ale Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm că aceste două realități diferite nu vor fi prea distanțate una față de cealaltă. Altminteri, legitimitatea pentru decizii se va eroda și se va prăbuși. Din, păcat, nu, din păcate nu pot să susțin cu căldură ideea unui ministru de finanțe pentru zona euro sau uh, un buget propriu pentru zona euro. Mai degrabă ar trebui să mizăm pe coordonare și pe asumarea răspunderii la nivelul statelor membre pentru propria economie această răspundere ar fi erodată dacă uh, am merge către o datorie mutualizată. Din Letonia acum, uh, colegul nostru. Mulțumesc, am două întrebări. În primul rând, e vorba despre transparența sectorului financiar. Cum, comandați, cum comentați uh, nivel, faptul că nivelul răspunderii sectorului financiar în America rămâne mai ridicat decât cel din Uniunea Europeană. Uh, Rapoartele de asumare a răspunderii sunt publice, pot fi verificate de persoane fizice online. În Europa însă, aceste rapoarte pur și simplu nu sunt făcute publice. Și vorbind despre bugete, profit de această ocazie pentru a adresa o întrebare domnului Moscovici. Avem o criză sistemică la nivelul datoriilor și la nivelul creditării și uh, trebuie să vedem exact ce se întâmplă cu mediul antreprenorial, cum uh, a fost afectat și sectorul public. Poate domnul Moscovici, la sfârșitul uh, acestei uh, dezbateri, să ofere o propunere de remediu care să nu rezulte într-o altă bulă, ce să stea gata să se spargă încă o dată. Mulțumim foarte mult. Ultima întrebare din partea doamnei Louvagie de la Asamblea Națională din Franța le, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere este foarte interesantă. Aș vrea să mă refer la suveranitatea parlamentarilor uh, naționali. Domnule comisar Moscovici, ați uh, um, vorbit despre respectarea prerogativelor statelor membre și a suveranităților lor și a responsabilităților lor, un lucru fundamental pentru consolidarea Uniunii Europene. În afară de, aceasta, de acest lucru există și o nevoie de convergență la toate nivelurile, economic, fiscal social uh, ne-ați uh, răspuns la o întrebare care se referea la discuțiile privind, privind indemnitatea de șomaj uh, și în ceea ce privește convergența fiscală s-a vorbit despre aceasta de, de, de dorința de a, de a combate fiscalitatea agresivă a folosirii abuzive a convențiilor fiscale și uh, există dorința de a împiedica evaziunea fiscală. Există o adevărată dualitate aici între suveranitatea statelor și această dorință de convergență la toate nivelurile. Există, o, există întrebarea dacă putem să menținem acest, uh, acest, acest duet, suveranitatea statelor și convergența la toate nivelurile, care este al doilea element uh, al acestei, acestui duet. Nu ar fi poate mai bine să se ofere o prioritate unui uh, element al acestui duet și poate nu am reușit să registrăm progres în această situație care este o situație de echilibru deloc ușor. Și um, încheie această întrebare spunând că coordonarea, parteneriatul între Parlamentul European și Parlamentele Naționale reprezintă un element hotărător pentru reușita uh, Uh, acestui duet. Thank you. Uh, I just have one uh, final request and before we go to answering mai am uh, o solicitare de cuvânt uh, și înainte de a răspunde, uh, vă rog să respectați cele două minute pentru a încheia la 1 și un sfert. Domnul Carelio din Italia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu voiam să revin uh, la Consiliul Fiscal, ideea prezentată de comisie, care ar fi uh, constituit dintr-un președinte și patru membri. Acest Consiliu ar încerca să hotărască, să ar lua hotărârile prin consens, ca și în cadrul comisiei însăși. Dar dacă nu se necesitează consens, atunci ar fi vorba de o majoritate simplă. Eu înțeleg că este foarte important să încercăm să definim profilul acestor membri ai Consiliului Fiscal. Cred că există unele aspecte subiective ale acestui proces de stabilire a profilului. Ce fel de criterii obiective ar putea folosi Comisia pentru a evalua aceste um, profiluri? pentru ca economiștii să reprezinte interesele statelor membre și să ajute Comisia în procesul decizionar. Dacă ne uităm la metoda italiană care a fost uh, folosit pentru, folosită pentru Consiliul Fiscal, au încercat să implice parlamentarii naționali pentru a stabili criterii obiective pentru nominalizarea, pentru numirea uh, membrilor Consiliului. Dar cel puțin parlamentele naționale ar trebui să fie implicate în evaluarea metodei pentru alegerea acestor uh, persoane. Și cum rămâne cu uh, uh, compensarea financiară a acestor membri și analiștii și secretariatul de care avea nevoie. Există o un, uh, o rubrică în buget pentru remunerarea și pentru suportarea acestor costuri suplimentare ale Comisiei, domnul Moscovici. Uh, nu pot să respect două minute, fiindcă s-au adresat foarte multe întrebări. Deci, dacă îmi permite să iau, să iau mai mult timp, în primul rând, în ceea ce vește policy mixul, mixul de politici, mixul de politici la zone euro, la ora actuală, este adaptat uh, în linii mari și este vorba aici de întrebarea datoriei, de chestia datoriei care a fost ridicată într-o întrebare. La ora actuală avem o contribuție globală care este neutră, oarecum pozitivă în ceea ce privește creșterea, după o fază în care datoria publică a crescut cu 30% în contextul crizei și în care uh, deficitul uh, Uh, serviciul de datorii reprezenta o pedapsă pentru politicile economice, dar acest lucru poate fi poate, mai poate fi discutat în ceea ce privește datoria, datoria publică și datoria privată, nivelul acestora reprezintă o, un, o mare provocare pentru politicile economice și nu cred că, bine, uh, la ora actuală se, se, recon, se reconstituie acea bulă dinaintea lui 2008 și acum avem instrumente prin intermediul Uniunii Bancare care ne permite, care permit să fim mai riguroși la nivelul sistemului bancar. Cu toate acestea, cred că uh, ar trebui ca în acest mix de politici să evităm orice element care pare un pas înapoi către o formă de austeritate, austeritate care să afecteze creșterea economică și orice element care ar, care ar însemna o abdicarea regulilor care ar reprezenta să ne aducă în pragul crizei cu care am uh, pe care am depășit-o să să nu uităm că sistemele noastre financiare și bancare sunt mai solide. Cu toate acestea, suntem într-o, într perioadă de vulnerabilitate încă. Vă dați seama care este, cât de volatile sunt vremurile la ora actuală. În ceea ce privește armonizarea fiscală, vreau să vă spun doar câteva cuvinte. Bineînțeles, aceasta este de dorit, dar este greu de obținut în ceea ce privește umanitatea unanimitatea fiscală, dar Comisia a hotărât să înregistreze progres în mai multe domenii și va uh, trebui să, să fie sprijinit de, de, de Parlamentele Naționale. Uh, dar uh, ac- și acest subiect este unul ambițios și uh, care a fost uh, analizat de Ecofin. În ceea ce privește transparența și raportarea de la țară la țară, uh, Uh, până unde merge aceasta. Uh, eu am o părere personală, dar uh, trebuie să ducem până la capăt această dezbatere. Iar în ceea ce privește TVA-ul, săptămâna viitoare vom avea o dezbatere la comisie pe acest subiect pentru a ne îndrepta către un regim definitiv al TVA-ului care ne permite să, să ne ocupăm și de frauda TVA-ului care este considerabilă, dar aici statele membre au mandat, noi să vedem doar cadrul, statele membre au prerogative, însă Eh, nu este vorba despre ambiții excesive. Dacă există, dacă se dorește armonizare, va veni, va veni. Noi dorim o, o fiscalizare eficientă, care înseamnă că corporațiile multinaționale plătesc impozite acolo unde se creează, în locul și în țara unde creează uh, profit și unde creează bo- eh, bogăție. Apoi, în ceea ce privește Consiliul Fiscal, bineînțeles, uh, acesta trebuie să fie independent și să se pronunțe ex ante cu privire la situația globală a zonei euro și ex post după aceea pentru fiecare stat membru. Acum, în ceea ce privește uh, numirile, iată, aceasta este foarte importantă, ceea ce nu trebuie, bineînțeles, să pună bețe în roată activității Comisiei. Aici trebuie să se să se aplice prerogativele de supraveghere bugetară, dar trebuie să fie un uh, să, să fie să ofere consiliere prețioasă. Și în final, uh, în ceea ce privește suveranitatea convergențelor, este foarte important acest lucru, fiindcă este esența Uniunii Europene. Aceasta este definiția Uniunii Europene. Statele, statele națiune au uh, o Uniune Federală, cum spunea Jacques Delors, și vom respecta suveranitatea, dar ne vom îndrepta către țelurile pe care le avem. Avem nevoie pentru acest lucru de Parlamentul European și de Parlamentele Naționale, bineînțeles, de a conlucra, fiindcă am hotărât uh, să, să a, a, avansăm în ceea ce privește Uniunea Monetară, acum am avansat în ceea ce privește uh, Uniunea Bancară și Fiscală, după aceea uh, guvernanța și democrația și Uniunea Guvernanțelor și, uh, demo, și democratică este cea mai importantă uh, eu vă rog să nu așteptați pe anul 2017, care este anul prevăzut, pentru a începe deja dezbaterea democratică uh, privind aceste chestiuni, fiindcă nu doar guvernele, nu doar miniștrii sunt cei care iau uh, hotărâri, nu numai uh, Uh, șefii de stat și de guvern uh, au um, prerogative ceea ce privește dezbaterea privind uh, Uniunea Economică și monetare. Trebuie să începem dezbaterea imediat, indiferent ce se întâmplă în Germania și referendumul britanic și așa mai departe. Mă bucur foarte mult că am putut să particip alături de dumneavoastră în această dimineață. Mulțumesc. Domnul Böge are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că um, colegul din Portugalia a făcut referire la solidaritate. Pachetul de salvare însemna solidaritate și trebuie să ne reamintim că în cadrul bugetar pe care îl avem pentru 2014 până în 2020 și când vorbim despre despre uh, fondurile pentru dezvoltarea regiunilor, să nu uităm că și aceasta este o mare dovadă de solidaritate, chiar dacă încercăm să încurajăm competitivitatea și să consolidăm structurile. Viitorul începe tot timpul acasă, de acasă. Dacă îți faci, dacă ori în ograda ta, atunci ai dreptul să soliciti solidaritate. Apoi să mai adresat o întrebare privind capacitate, surplusul de audit. Vreau să vă spun că regiunea mea are, se confruntă cu restricții și condiții stricte care trebuie înținute, fiindcă altfel uh, solidaritatea națională este afectată și dacă ne uităm la ce fac statele membre în ceea ce privește uh, bugetul uh, în vremuri bune și în vremuri rele, în vremuri rele dacă nu au economisit pentru vremuri mai rele, lucrurile se complică și dacă ne uităm și la acțiunile luate în situații de criză, poate că rezultatul va fi uh, unul bazat pe contribuții. Trebuie să ne uităm la acest uh, document încercând să ne oferim uh, o bază solidă pentru viitor și să discutăm, să încercăm să găsim soluții mai bune. Eu sunt pentru subsidiaritate, fiindcă nu putem să avem o structură rigidă, dar în același timp, în momentul în care vorbim despre o ideologie a politicilor separate, aceasta nu ne permite o politică generală. Mulțumesc foarte multe, domnul, mulțumesc și sunt de acord cu antevorbitorul meu. Mă bucur foarte mult că am reușit să avem acces la acest document în avant-premieră și în același timp este normal, fiindcă nu putem tranșa dacă, decât dacă la nivelul Parlamentelor Naționale și la nivelul Parlamentului European ajungem să stabilim uh, cadrul de legitimitate democratică în care să înregistrăm progres în ceea ce privește capacitatea bugetară pentru zona euro, care se fie într-o tendință mai largă. Am spus acest lucru uh, și am încercat să reamintesc în documentul de lucru, fiindcă acest subiectul care, care se discută uh, se discută din anii 70, nu-i așa? Dar care trebuie să fie revizuită în contextul crizei din zona euro și uh, care, iată, care necesită solidaritate uh, și care uh, această solidaritate este din nou pusă la încercare de criza refugiaților acum. Mulțumesc, domnul Mogeac. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la unele dintre sugestiile făcute. Ar trebui să nu uităm că vor veni două evenimente importante. În primul rând, actualizarea strategiei 2020, care trebuie să se bazeze pe rezultatele care au fost obținute și trebuie să se, să se analizeze elementele care nu au funcționat. Am avut unele dezamăgiri în ceea ce privește am uh, avut unele rezultate în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei, dar pactul fiscal uh, există, reprezintă o șansă de a ne gândi și la reguli macroeconomice, mai ales economia reală. Aceste două evenimente cheie reprezintă o șansă ca noi să ne gândim dacă uh, Trebuie să mai nuanțăm regulile existente, începând cu faptul că avem nevoie de o aplicare corectă a regulilor existente în ceea ce privește uh, dezechilibrele macroeconomice. Să nu uh, trecem cu vederea nici uh, excedentele în creștere și la nivelul conturilor publice, nu numai la nivelul exporturilor. Înainte de a da cuvântul domnului Artui pentru a conchide, pentru a încheia această reuniune, vreau să vă spun că după prânz începem la 2.45. Deci acest sfert de oră pe care l-am pierdut acum îl vom adăuga pauzei noastre de prânz. Mulțumesc, domnul Artui. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur uh, foarte mult că are loc această dezbatere foarte rodnică. Ne-am asumat un mare risc în momentul în care am hotărât uh, să dăm Uniunii Europene o monedă, moneda euro. Am uh, creat uh, o monedă fără stat, era orfană, nu avea părinți și am crezut că putem rezolva această problemă prin definirea unui regulament de coproprietate. Deci, guvernare prin reguli, în loc de guvern, reguli. Am reușit că nu putem să nici să sancționăm uh, nerespectarea regulilor, nici să facem ca regulile să fie respectate. Și iată, ne-a zguduit criza Greciei și nivelul de creștere în teritoriul european este totuși uh, este mm, satisfăcător, dar șomajul este foarte ridicat în foarte multe țări. Ce se pune acum, problema care se pune este guvernanța. Zona euro înseamnă un anume tip de, de suveranitate. Când ar trebui să dăm uh, capital min, mecanismului de stabilitate, nu au participat la nu, a, nu au participat cele 28 de state membre, ci numai membrele zone, zone, zone, membrii zonei euro. Iar uh, asta cere, această solidaritate cere un anumit tip de guvernanță. Într-adevăr, există uh, o tentativă de mix de politici, dar există marge de progrese considerabile. Cred că legitimitatea democratică își poate găsi o compensare la nivelul instituirii unui grup de supraveghere care să aducă la oaltă Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Și articolul 13 al pactului fiscal este foarte important uh, un element foarte important în acest sens. În ceea ce privește uh, bugetul Uniunii Euro, Parlamentul a luat inițiativa, pentru că avem un raport în pregătire și mă alătur o spuse de dumneavoastră. Trebuie să uh, avansăm uh, urgent, să dăm dovadă de, de curaj. Dacă mă uit la sondajele de opinie, ne dăm seama că europenii țin la moneda euro și cetățenii europeni din țările membre ale zonei euro așteaptă o îmbunătățire semnificativă a guvernanței zonei euro. Să, haideți să nu îi dezamăgim pe cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Bun.